transmis o cerere de ridicare a imunității domnului Kirțos și a domnului Culoglu în cadrul a două proceduri penale. Autoritățile competente din Polonia ne-au adresat cereri de ridicare a imunității parlamentare a domnului Ivaschievici și a domnului Sikierski în cadrul a două proceduri penale. În conformitate cu regulamentul, aceste solicitări vor fi trimise la Comisia Jurii din Parlament. Trecem acum la